Laurențiu Rebega a părăsit grupul ENF din 2 uh, martie 2018 și acum se află printre neafiliați. Domnul Miranda a plecat de la GUE și a aderat la Verzi Ale începând cu 2 martie 2018. Am primit din partea grupurilor PPE Verzi anumite